Dear colleagues, we can uh, start. Dragi colegi, putem să reluăm. Urând bun venit, doamne comisar Violeta Bulci, la comisia noastră. Astăzi vom avea un schimb de vedere în urma negocierilor de la adunarea generală a Organizației Internaționale a Aviației, care a avut uh, loc uh, la Montreal. Mai precis vom discuta despre uh, schema GMBM, acestei măsuri bazate pe măsuri mondiale bazate pe um, acorduri de piață. Pentru că vrem să vedem uh, ce pași dorește să întreprindă Comisia în urma rezultatelor discuțiilor de la ICAO cu atât mai mult cu cât legislația Stop the Clock uh, va expira în curând, această legislație care scutea uh, um, aviația civilă, care nu era din UE, uh, de a participa la uh, schema ETS și de asemenea expiră și legislația care permitea uh, ca sporurile Uh, în tot teritoriul UE să nu fie inclus în schema ITS. Oricum, acum dăm cuvântul doamnei comisar ca să ne spună ce s-a întâmplat la această adunare generală. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat atât de rapid după ce au avut loc evenimentele la Montreal. După cum știți, săptămâna trecută Um, s-a luat o măsură legendară pentru a um, scade emisiile sectorului aviației cu ocazia adunării generale uh, ICAO de la Montreal. Eu am fost foarte mândră și fericită să conduc delegația uh, europeană și noi am uh, salutat și ne-am bucurat foarte mult de acest eveniment istoric, de acest rezultat istoric și am, am simțit sprijinită de toate statele membre și de multe dintre statele vecine. Acest acord care uh, angajează 191 de țări din întreaga lume, uh, a fost cu putință pentru că am vorbit la unison și pentru că am dat dovadă de solidaritate. Și îmi doresc să ne bazăm pe aceste două uh, instrumente puternice și pe viitor. Prea mult timp emisiile din sectorul aviației au fost lăsate deoparte. Aceste măsuri uh, bazate pe piață, măsuri mondiale, prescultate GB, GMB, reprezintă cel mai important efort pentru a reduce emisiile aviației globale. Nu vor mai exista uh, posibilități de a ocoli aceste măsuri. Foarte mult timp, Europa a cerut să existe acțiuni mondiale și coordonate pentru a reduce emisiile din sectorul aviației. Acum se scrie un nou capitol din istoria aviației uh, mondiale și este pentru prima oară când s-a luat uh, hotărârea de a semna un acord uh, sectorial. Vreau să subliniez mai multe lucruri. Noi îndeplinim promisiunea pe care a făcut-o președintele Juncker, în sensul că schimbările climatice sunt prioritare și le luăm în serios. Uh, ne bazăm pe acordul istoric de la Paris și, de asemenea, ne îndeplinim promisiunea de a reduce emisiile de carbon din sectorul transporturilor și, de asemenea, ne menținem uh, angajamentul în ce privește uh, favorizarea mobilității fără a polua și mai mult mediul înconjurător. Câteva detalii acum. Cred că GMBM este un bun rezultat. În primul rând are un caracter mondial măsurile țin cont de emisiile de dioxid de carbon între toate statele care sunt părți contractante, nu este discriminatoriu, toate companiile aeriene sunt tratate pe picior de egalitate, este corect, se ține cont de diferențele uh, de nivel de dezvoltare economică a statelor membre și se bază pe activitățile uh, de transport aerian, nu pe situația geografică și uh, țări uh, care au aproape un impact nul asupra vieții internaționale, asupra transportului aerian internațional, vor fi scutite, ca de exemplu Afganistanul. Criteriile vor fi obligatorii uh, începând din 2027. Uh, Vom avea acest uh, acord pus în aplicare. Este un acord cu caracter obligatoriu. În prima fază, Până în 2021, 65 de țări vor participa pe bază voluntară și toate statele membre vor participa. Și 18 din cele 20 de țări cu cele mai extinse um, um, activități aviatice vor participa. După 2027, participarea este obligatorie cu excepția celor țări care nu uh, au cu adevărat o flotă uh, sau um, țările cele mai puțin dezvoltate. Din 2027, toate companiile mari aviatice și toate statele care au o flotă um, extinsă vor fi uh, obligate să respecte acest acord și, cum spuneam, toți operatorii sunt tratați pe picior de egalitate. Ar fi normal să așteptăm ca 80% din uh, emisii să poată să fie uh, Uh, suprimate din momentul în care se va aplica acordul uh, și chiar din 2025. Uh, acest acord are o clauză de revizuire pe care noi am apărat-o pentru că vrem să avem în mod constant posibilitatea de a îmbunătăți acest acord pentru ca el să fie mai robust și poate și mai ambițios în conformitate cu obiectivele din declarația de la Paris. Uniunea Europeană a oferit uh, sprijin tehnic și uh, um, financiar pentru toate țările care au nevoie de o întărire a capacității, astfel încât să nu fie nimeni lăsat în urmă și uh, pentru ca toată lumea să-și poată deplini obligațiile de monitorizare și raportare încă din 2019. Ce s-a discutat la Paris ne-a ajutat foarte mult și vă mulțumesc încă o dată pe această cale pentru că știu că ați jucat un rol cheie pentru că acordul de la Paris a fost primul acord cu adevărat mondial în termen de protecția mediului. Și deși transportul aerian și maritim nu sunt menționate în mod explicit în acest acord, deși noi ne-am dorit acest lucru, măcar Organizația Internațională a Viaței Civile și Organizația Internațională a Transportului Maritim uh, sunt conștiente că trebuie să se reducă nivelul emisiilor acordul de la Paris a creat totuși uh, acest nou dinamism ca să se ajungă la un acord și la adunarea generală ICAO. Și sunt convinsă că și pentru transportul maritim se va ajunge la un acest acord și va reprezenta un stimulent și pentru alte sectoare de transport ca acestea să semneze un acord cu caracter uh, obligatoriu. GMBM va permite să se limiteze uh, emisiile din sectorul aviației. Este primul pas. Și cum spuneam, angajamentele vor fi revizuite în mod constant și apoi vor exista și obiective pe termen lung, în conformitate cu acordul de la Paris. Cum spuneam mai devreme, aceste măsuri bazate pe piață nu vor fi suficiente decât dacă vrem cu adevărat să reducem emisiile uh, de la avioane. Deci măsurile acestea includ îmbunătățirea tehnologiei de transport aerian. Și aici mă adresez industriei, cer să fie îndrăzneață și să adopte tehnologiile ecologice. Investițiile în cercetare și dezvoltare trebuie făcute în acest spirit și ne pregătim pentru această etapă. Apoi, îmbunătățirile operaționale s-au făcut mult în acest uh, sector, s-au uh, investi deja multe fonduri uh, în instrumente precum uh, SESAR sau uh, Open Skies, totul ca să gestionăm mai bine aviația în Europa. Apoi, să dezvoltăm combustibil alternativ pentru um, aviație. Biocombustibile aici având deja un rol important de jucat. Și probabil știți deja că în urmă cu câteva săptămâni Europa a inaugurat uh, primul avion cu hidrogen din uh, lume și să sperăm că nu va fi uh, singurul exemplu de acest tip. Acum ne gândim care este impactul acestui acord în contextul uh, ETS și includerea aviației în schema ETS. Comisia se gândește deja la următoarele măsuri ce trebuie luate. Luăm în calcul toate opțiunile uh, ca să respectăm schema ETS. Noi ne gândim în primul rând cum putem să îndeplinim uh, angajamentele UE și să atingem obiectivele pe care ne le-am fixat pe plan uh, intern în domeniul uh, um, protecției mediului. Vrem să avem un mecanism de monitorizare, de revizuire, să nu se facă vreo suprapunere, vreun calcul dublu. Negocierile au fost dure, și găsirea unui acord este un succes în sine. Acest acord nu este decât începutul. Acum trebuie să avem reguli tehnice și de punere în aplicare. Pentru că adunarea generală încă nu a ajuns la o înțelegere în această privință. În rezoluție Există totuși câteva elemente legate de monitorizare, raportare și uh, tehnologii pentru reducerea emisiilor. Totul trebuie finalizat astfel încât uh, GMBM să devină operațional din 2021. Regulile adoptate la ICAO vor trebui uh, transpuse în legislația europeană și în legislația națională. Cum spuneam, este un acord uh, remarcabil și Uniunea Europeană a confirmat încă o dată că este un actor cu mare greutate pe plan internațional. Și aici contez pe sprijinul dumneavoastră. Împreună să facem pașii următori și să reușim într-un mod constructiv să uh, respectăm agenda comună europeană. În concluzie, doamnelor și domnilor deputați, Comisia Juncker uh, a spus că um, ocuparea, creșterea și mediul se aflau printre prioritățile lor. Noi credem că în sectorul aviației trebuie să existe concurență și competitivitate Având acest acord acum la nivel global, aceste, aceste două dimensiuni nu vor fi afectate. Avem nevoie de un plan pe termen lung pentru următoarele decenii pentru dezvoltarea aviației în Europa. Spun foarte clar, eu nu-mi doresc ca numărul zborurilor să scadă în Europa sau nu-mi doresc ca um, călătoria cu avionul să devină din nou uh, atât de scumpă încât doar bogații să și-o poată permite. Nu! Dacă suntem sinceri, este clar că acest acord va permite ca fiecare zbor cu avionul să fie unul sustenabil. Și în același timp, principalele companii, pentru că toate sunt vizate, uh, se vor afla pe picior de egalitate. Doamnelor și domnilor, sunt convinsă că unii dintre dumneavoastră și-ar fi dorit un acord și mai ambițios pentru a reduce emisiile. Uniunea Europeană dorea mai mult și noi am negociat în acest sens încă de la ultima adunare generală din 2013. Totuși, am ajuns la un acord care nu depășea liniile noastre roșii și acest lucru mi se pare cel mai important și vom continua să lucrăm din greu ca să îmbunătățim acest acord prin intermediul um, negocierilor tehnice și în cadrul acordului de revizuire. Putem să fim mândri de faptul că noi, Uniunea Europeană, am jucat un uh, rol cheie pentru a permite reducerea emisiilor din sectorul aviației civile. Mulțumesc uh, Comisiei uh, de Mediu și de asemenea membrilor Comisiei de Transport pentru sprijinul lor. Vreau de asemenea să mulțumesc uh, în mod deosebit uh, uh, doamnei Julie Gerling, domnului Bas Eckhout, de asemenea lui Jans Nielsen și Gordeli de la Comisia de Transport. Ei au făcut parte din echipa de la Montreal și mulți alți deputați au adus contribuții importante, atât de la TRAN cât și de la ENVI. Ei s-au implicat atât la negocierile de la Montreal, cât și uh, în negocierile pe plan național. Și încă o dată vreau să vă adresez mulțumiri. Știu că ne așteaptă o muncă dură, dar eu abia aștept să uh, suflec mânicele și să pot să uh, fiu la înălțimea așteptărilor. Mulțumesc! Mulțumim frumos pentru această introducere și acum uh, Um, potrivit tradiției, dau mai întâi cuvântul coordonatorilor și apoi celorlalți membri ai uh, comisiei. Domnul Lise. Mulțumesc foarte mult. Uh, Doamna comisar, mulțumim tuturor celor care uh, și-au luat angajamente la Montreal s-au făcut mari progrese pentru că s-a ratificat recent uh, acordul de la Paris și, după cum a spus Manfred Weber, una din cele mai mari realizări ale uh, omenirii este combaterea schimbărilor climatice. Și uh, chestiunea emisiilor nu este una de perspectivă. nouă de state au în totalitate emisii egale cu emisiile din sectorul aviației. Sigur că nu e vorba de state mari, e vorba de state mici. Nu sunt aici incluse Qatarul și Singapore, de exemplu, însă um, la Paris multe din aceste state de mici dimensiuni au spus că au emisii atât de slabe încât nu, vor, nu e cazul să fie incluse în acord. Dar argumentul acesta nu este corect și acesta a fost totdeauna un um, obiectiv important pentru toate părțile interesate din Uniunea Europeană. A fost o coincidență, însă joia viitoare, în joia trecută, mă scuzați, s-a uh, discutat în Parlament uh, pregătirea rezoluției uh, de la Marrakesh, Convenției de la Marrakesh, de la următorul COP. Și uh, Parlamentul uh, și-a exprimat dezamăgirea față de acordul de la uh, Montreal. Nu unii dintre deputați, ci plenul Parlamentului European. Pentru că nu e vorba de reducerea emisiilor, care este necesară pentru a combate schimbările climatice, ci există mari dubii cu privire la uh, mecanismele de compensare, de offset. Nu se știe dacă acestea chiar funcționează, chiar contribuie la protecția mediului. Și uh, spre deosebire de ceea ce ni s-a spus în 2013, chiar de către ICAO, ar trebui să existe obiective cu caracter obligatoriu. Unii vor spune, haideți să o lăsăm baltă, e prea greu, mai bine punem pe ordinea de zi altceva. Însă, um, eu nu cred că ar fi bine. Cred că e mai bine să clădim pe baza existentă, pentru că a fost destul de greu să obținem și ce am avut până acum și în legătură cu ETS, cu sistemul nostru de schimb de cote de emisii din Europa, ar fi important să-l păstrăm și dacă este necesar, chiar să îl dezvoltăm și mai mult pentru a ajunge la un compromis uh, care să corespundă cu uh, domeniul de aplicare actual. S-a spus uh, clar de către Comisie că nu, exist, nu poate exista un deal dacă Uniunea Europeană uh, nu renunță la ETS. Împreună cu colegii din Comisia ITRE am uh, stabilit obiectivul de a apropia obiectivul pentru zborurile intraeuropene de obiectivele pe care le au alte sectoare industriale. În ITS se ține cont de faptul, de exemplu, că uh, transportul feroviar uh, este uh, bazat pe curent electric. Trebuie să ținem cont și de industria siderurgică, de exemplu, și de alte sectoare industriale care au fiecare specificul său. E important să găsim compensări corecte pentru toată lumea și în ceea ce privește transportul aerian internațional și ITS-ul, e foarte greu. Eu aș spune că nu avem niciun motiv uh, acum să uh, uh, dăm înapoi. Uh, și cred că ce ar trebui să facem ar fi să avem uh, o uh, au o modificare a uh, legislației. În legislație, la ora actuală, se prevede introducerea sistemului de plin din 2017 și eu cred că e necesară o modificare. SUA dorește să participe voluntar din 2021, mulți și mulți, mulți alții. Uh, doamna comisar a vorbit despre China. China spune că vrea să participe însă în anumite condiții și uh, se pun uh, multe, multe întrebări, însă nu cred că e cazul să încerca să ne răspundeți astăzi la toate, dar ținând cont de faptul că China, SUA, Singapore, Qatarul, multe națiuni cu sectoare aviatice puternice doresc din 2021 să participe la sistemul ICAO, este un lucru care merită salutat. Există câteva uh, state relativ bogate care au fost prezente la Paris și la Kyoto și care nu vor să participe, nu vor să colaboreze. Ce argumente vom avea? Um, pentru că acceptăm că cu SUA, cu China, um, aplicăm, reușim să aplicăm uh, regulamentul ICAO, care este similar cu standardele UE. Dar ce facem cu state ca Rusia? care nu vor să participe și cred că nu trebuie din cauza lor să reducem sistemul ETS. Cred că trebuie să încercăm să avem o acoperire cât mai mare prin ICAO și dacă nu funcționează, atunci să ne gândim la alt sistem. Uh, Mulțumim. Miriam Dali pentru SCD. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici și pentru faptul că ne-ați uh, spus care era părerea dumneavoastră despre acordul la care s-a ajuns. Eu cred că în această comisie suntem cu toții de acord că 2016 a fost un an bun pentru protecția climei cu ratificarea acordului de la Paris și acum, datorită mm, faptului că la ICAO s-a găsit acest acord la nivel mondial. Credem că um, aceste două evenimente vor permite o reducere efectivă a emisiilor. Semnalele trimise sunt pozitive. Acestea fiind zise, în numele socialdemocraților suntem încă prudenți, deși suntem optimiști vis-a-vis -vis de acordul la care s-a ajuns la uh, uh, Montreal. Uh, acum am trecut de la o reducere a emisiilor pe bază voluntară la un acord obligatoriu, însă ne întrebăm dacă va fi suficient și dacă chiar se vor obține rezultatele la care ne așteptăm. Noi credem că acesta ar trebui să fie însoțit de măsuri concrete pentru a limita uh, emisiile din sectorul aviației. Trebuie să ne întrebăm cum putem să garantăm că politicile ICAO vor corespunde politicilor uh, și declarației de la Paris. Spun acest lucru deoarece acordul, așa cum arată el acum, nu ne va permite să avem o creștere economică cu um, zero emisii de carbon sau să reducem în mod um, substanțial emisiile de dioxid de carbon în, um, pe termen mediu. Uniunea Europeană are nevoie de parteneri în această luptă. Împărtășim entuziasmul dumneavoastră față de acest acord, dar rămânem prudenți. Avem nevoie de uh, garanții asemănătoare cu cele din schema ETS. Acordul uh, ICAO trebuie să fie mai robust dacă chiar vrem să limităm încălzirea globală la 1,5 grade Celsius. Încă un punct, ați vorbit și despre biocombustibil. Trebuie să ne asigurăm că orice fel de extinderii a folosirii biocombustibilor în aviație trebuie să îndeplinească criteriile de uh, sustenabilitate și să nu repetăm greșelile uh, din politica europeană care au uh, dus uh, la uh, la agravarea deforestării, uh, de despăduririi, mă scuzați, sau la um, faptul că multe terenuri uh, nu au mai putut să fie folosite pentru producția de alimente, deoarece uh, erau folosite pentru a fabrica biocombustibil. Rămâne de văzut cum vor fi atinse țintele stabilite în acest acord și să fim siguri că nu se vor acorda privilegii vreunui sector Acum discutăm despre aviație. Cum să fim siguri că privilegiile nocive existente până acum vor dispare? Numai așa vom putea să întărim sistemul ETS european. Și am o întrebare. Credeți că includerea sectorului aviatic internațional în ETS uh, este principala măsură pentru a permite reducerea impactului asupra uh, acestui sector, uh, asupra schimbărilor climatice? Mulți cred că Uh, sectorul aviației uh, uh, rezistă de fapt aplicarea acestor măsuri globale bazate pe piață. Ei preferă să vorbească despre investiții, în îmbunătățirea tehnologiilor, despre combustibile alternativi, mai degrabă decât să aplice asemenea măsuri obligatorii. E foarte bine, este un pas pozitiv, însă noi avem îndoiel, ne întrebăm dacă este suficient și am vrea foarte mult să știm ce părere are Comisia și ce părere aveți dumneavoastră. No, Julie Gerling. Mulțumesc, Julie Gerling. Thank you, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc, doamnei comisar uh, Bulci, și să o felicit pentru munca depusă. Numele ei a fost uh, menționat uh, de mai multe ori în forurile internaționale de resort. Vreau să-l menționez și pe Herix și echipa lui. Nu știu dacă sunt aici, unii dintre ei sunt aici. Probabil încă își revin după conferința noastră, a fost intens. Și vreau să le mulțumesc tuturor pentru munca depusă. Noi am uh, făcut parte din uh, coordonarea eforturilor europene și a fost foarte interesant să vedem uh, cum uh, s-a reușit să se creeze o înțelegere comună între statele membre și cred că asta este foarte important. Și acum, uh, la trei ani de la evenimentele care v-au marcat atât de mult echipa să plecăm cu un succes de la ICAO, cred că e foarte bine. Dar nu am obținut exact ceea ce ne doream noi, noi Comisia Envi. Știam asta chiar înainte de a merge acolo. Uh, au fost niște linii roșii, nu cele pe care ni le-am fi dorit noi, ci cele realiste după reuniunea prietenii președinției și după stabilirea acordului negociat. Acordul nu era de la sine înțeles, am văzut că se dorea să se schimbe anumite lucruri și uh, Totuși, s-a reușit să se evite anumite capcane. Așadar, ce ne-a dezamăgit? Faptul că există două faze, că avem o fază care nu începe până în anii 2020, că nu avem o fază obligatorie până în 2027. Ne întrebăm care va fi mecanismul realist de punere în aplicare post-2027. E mai e mult până atunci, însă trebuie să începem uh, să ne gândim. Sunt uh, multe detalii, uh, mecanismul MRV, tot ce ați spus, sunt de acord cu dumneavoastră. Eu și delegația noastră suntem preocupați de transparență, pentru că acest proces de a ajunge la o definiție comună în legislație e foarte dificil și în conformitate cu uh, reglementările ICAO, elementele uh, anti-dezvăluiri sunt uh, foarte importante. Unele state membre nu au uh, dreptul să transmită eurodeputaților uh, elemente legate de modalitățile lor de lucru, dar nu au dreptul nici să facă schimb de informații între ele, între state membre. Nu au voie să facă schimb de uh, formulare, e valabil și pentru ONG-uri. Este încă o organizație mult prea complexă. Președintele ICAO m-a ascultat de multe ori politicos când i-am pomenit aceste critici. În orice caz, um, e bine ca Comisia să cunoască poziția noastră față de anumite standarde stabilite. Mă bucură rezultatul. Lauza de revizuire după trei ani uh, este una pe care am susținut-o cu toții. Am fost de acord de acum șase luni că e un obiectiv important pentru Uniunea Europeană. La fel și elementele implicite, pentru că nu e vorba doar de o revizuire, este o revizuire cu scop pozitiv. De asemenea, mă bucur că nu au existat formulări pozitiv, formulări explicite privind um, schema ITS și a fost foarte util că s-a scos acest lucru, s-a evitat acest lucru în text. Am vorbit foarte mult la Montreal despre faptul că nu trebuie să reinventăm roata. Noi știm foarte mult despre politica de compensare, politica creditelor și ar fi bine dacă uh, am putea uh, folosi expertiza UE în acest sens. Aștept cu nerăbdare să văd uh, consecințele. Nu știu dacă ați spus-o dar vă rog să, să repetați dacă ați spus-o, când se va întâmpla probabil acest lucru. Vom uh, avea deja informații în ianuarie sau mai devreme sau mai târziu, pentru că până la urmă ce ne interesează cel mai mult este efectul net al uh, GMBM pentru Europa și sunt temeri că acest efect ar fi mai mic decât uh, schemele noastre actuale. Trebuie să fim foarte atenți. Eu personal cred că faptul că avem acest acord uh, global este foarte important. Când ești acolo, e aproape sindromul Stockholm, ești atât de implicat uh, încât ți se pare că nu ai de ales. Dar acum, după ce a trecut ceva timp, uh, Mă bucur că am făcut totuși progrese. Era important. Și știu că vom continua să facem progrese. În orice caz, nu e cazul să stăm cu mâinile în sân și să, trebuie să spunem că acesta este doar începutul. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră și cu uh, direcția noastră generală, pentru că uh, Comisia noastră va continua să lucreze pe această temă în viitor. Și acest acord ne permite acest lucru. După cum a spus și Peter, acum se deschid multe opțiuni. Și în încheiere mulțumesc tuturor pentru contribuții. Știu că ne putem permite să obținem un rezultat bun. I'm sorry, but we have uh, some... Îmi pare rău, dar uh, mai sunt și alți colegi care vor să ia cuvântul. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezență. Mulțumesc tuturor uh, pentru munca depusă. Restul declarației mele urmează să fie <laughs> critic, dar uh, cred totuși că fără dumneavoastră și fără eforturile enorme ale Uniunii Europene, nu am fi reușit niciodată să obținem acordul pe care l-am uh, obținut. Însă e important să reflectăm și noi uh, dacă e suficient ce s-a făcut. Mie mi-e greu să dau un răspuns la această întrebare. Paharul e oare pe jumătate plin sau pe jumătate gol? Știm, sigur că nu e plin. Și atunci când uh, discutăm despre schimbările climatice în momentul uh, când discuția devine dificilă sau uh, dureroasă, avem tendința să pierdem din vedere realitatea schimbărilor climatice. Ca să vă dau câteva cifre. Dacă vrem să rămânem în scenariul sub 1,5, mai avem cam 5 ani buget de carbon la emisiile actuale. Dacă luăm obiectivul de 2 grade, avem între 20 și 30 de ani. Și asta cu emisiile actuale, la nivelul actual de emisii. Ceea ce înseamnă că trebuie să facem presiuni asupra tuturor sectoarelor industriale ca să limiteze emisiile. În aviație vorbim însă despre limitarea creșterii emisiilor, nu doar despre limitarea sa, ci și despre compensare, ceea ce e altceva decât limitarea. Dacă mă uit la ce am primit de la Montreal, constat că nu uh, au fost îndeplinite promisiunile din 2013, când chiar ICAO și-a promis un sistem neutru ca emisii de carbon după 2020, creștere neutră din perspectiva carbonului. Nu e vorba de așa ceva. Deci ne uităm la creștere și vedem că ICAO nu-și nu respectă nici măcar propria promisiune de acum trei ani. Uh, și mi se pare cinic că la o zi după ce am salutat cu toții ratificarea acordului de la Paris, nu am reușit să găsim un acord care să corespundă sau măcar să corespundă pe departe cu acordul de la Paris. De aceea spun că trebuie să fim conștienți de realitate. Nu am să repet ce au spus uh, mulți dintre colegi. Aici, în Uniunea Europeană și mai ales în Parlament, ne aflăm într-o situație foarte dificilă uh, legată de evaluarea acestui acord și de viitorul uh, sistemului de schimb de cote de emisii. Nu am de gând să repet diferitele elemente, calitatea compensărilor și așa mai departe, despre care au vorbit colegii, dar va fi o decizie foarte dificilă mai târziu. Și am două întrebări concrete. E adevărat că în faza voluntară statele mai pot să iasă din acord în această perioadă de șase ani? Dacă după un an uh, decid că nu le convine, pot să iasă din acord sau există un angajament chiar dacă faza este o fază voluntară? În al doilea rând, am înțeles că angajamentul Chinei nu este atât de puternic pe cât ne-am dorit noi, că chinezii nu uh, sunt complet aliniați la definiția noastră asupra creșterii neutre din perspectiva carbonului. Vă rog să comentați aceste două elemente. Mulțumesc! Thank you, Mr. Chairman. Domnul Howitt. For, for being here. Mulțumesc, uh, domnul Eichhout. Mulțumesc și pentru că mi-ați pronunțat foarte bine numele. Aș vrea să adaug uh, ceva la cele spuse de colegi, pentru că mi se pare că există um, opinie unanimă asupra acestui document și, de fapt, depinde dacă îl privești din perspectiva climei sau din perspectiva ICAO. Aceste două lumi au fost uh, paralele foarte multă vreme. În 2013 Europa vorbea despre schimbările climatice, însă în sala ICAO nu se vorbea atât de mult încă despre schimbările climatice. Și era o lecție destul de dură pentru Uniunea Europeană, dar atunci a fost clar că Europa este mult avansată în această dezbatere, pentru că dacă ne uităm la situația din 2016, vedem că schimbările climatice sunt mult mai mult pomenite în această sală și nu numai din cauza UE, ci din cauza multor state ca insulele Marshall, Burkina Faso, Guatemala, foarte multe state vorbesc despre acest lucru pentru că văd impactul schimbărilor climatice și nu mai e o dezbatere teoretică. Și cred că pentru acele state este cel mai concret. Și cred că a fost foarte bine să vedem acest lucru pentru că astfel s-a schimbat dezbaterea la ICAO. Și îmi place când Julie vorbește în limba ei maternă, pentru că reușește să spună cuvinte frumoase cum ar fi că ICAO e o organizație cam opacă, un cuvânt pe care eu nu l-aș folosi niciodată, pentru aș spune că sunt complet demodați. Ceea ce e <laughs> doar modul olandez de exprimare pe șleau, chiar și în engleză. La sfârșitul acestui an, nici măcar nu am putut intra în sală ca delegație, uh, la sfârșitul anului trecut nu mă puteam intra în sală ca delegație de mediu, deși știau că suntem din Parlamentul European. Asta arată amploarea politică a chestiunii. ca o mare cale lungă de parcurs. Și aș vrea să mai subliniez ce a spus Julie despre transparență. Dacă vrem să putem avea încredere în viitorul ICAO, Multe lucruri trebuie uh, abordate. Transparența este esențială și asta nu se face încă simțit la ICAO. O anecdotă ar fi că la mm, comitetul executiv, chiar înainte să înceapă plenara, se întâlnesc aceiași oameni însă în alt format. Plenarea e transmisă pe internet, dar reuniunea comitetului executiv este cu ușile închise și se plângeau și a doua zi că oamenii scriau pe Twitter despre așa ceva. Să scrii pe Twitter despre pozițiile statelor la o negociere uh, între state și chiar s-a făcut observația nu mai scrieți pe Twitter și cred că asta ne spune multe despre ICAO și e un lucru foarte important de care trebuie să ne ocupăm, pentru că dacă ICAO vrea să uh, câștige încrederea, transparența este vitală. În legătură cu acordul în sine, pentru mine cel mai important este următorul lucru. Știți că am avut um, o rezoluție privind GMBM, dar am mai avut și o altă rezoluție privind creșterea neutră din perspectiva carbonului și multe state au avut rezerve în legătură cu acele obiective. Rusia și India au avut rezerve și în legătură cu GMBM, dar China, Argentina, bine și Venezuela, dar asta e regula jocului, au avut și ele rezerve. Ceea ce înseamnă că China nu este încă de acord cu creșterea neutră din perspectiva carbonului după 2020. Deci sunt parte la GMBM, dar nu se simt obligați să atingă obiectivele și e important să nu uităm asta. Și în al doilea rând se pune problema unui uh, obiectiv pe termen mai lung, pentru că avem o revizuire pe trei, după trei ani, dar e important să nu uităm că avem nevoie și de un obiectiv pe termen mai lung, pentru că s-a cam scăpat din vedere. Văd că președintele ridică ciocănelul cam repede, dar asta e. Putem să spunem că astea sunt temele pe care trebuie să le facă ICAO, dar și Uniunea Europeană are multe teme de făcut. Pentru că ce am făcut la ICAO, la Montreal, a fost să stabilim fundația și acum trebuie să clădim pe baza ei. și vedem că în lumea întreagă se iau măsuri în legătură cu sectorul aviației. Se introduc taxe pe carbon inclusiv în aviație. China va începe un uh, proiect pilot ITS național care va include și aviația. Deci pe plan intern lucrurile se schimbă pentru sectorul aviației și era și timpul. Și cred că este și timpul ca Uniunea Europeană să ia măsuri în acest sens. Da, am dezbătut uh, ITS-ul dar trebuie să ne gândim și la Europa pe piața sa internă. Și avem multe teme de făcut. Deci teme la moral, dar să nu uităm și temele de acasă din Uniunea Europeană. Și în acest sens am stabilit bazele, haideți să continuăm și uh, asta așa cum trebuie. Mulțumesc, dragi coordonatori. Ați vorbit între 4 și 7 minute fiecare și avem mai puțin timp pentru colegi. Eu propun să continuăm cu întrebările și apoi să o lăsăm pe doamna comisar să răspundă la sfârșit uh, la tot. Domnul Belet este rugat să respecte maxim două minute, dacă e posibil. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc. Doamnă comisar, bine ați venit la Comisia Envi. Pe baza articolului, uh, unui articol de la Bloomberg de săptămâna trecută, uh, era un exemplu de zbor de la Casablanca la Madrid, care în 2030 a costat între 50 și 130 de dolari întregul zbor. 162 de locuri în avion înseamnă între 31 de cenți pe pasager. Cu atâta crește prețul dacă s-ar aplica acordul, spune Bloomberg, ceea ce ne arată că acordul nu e foarte ambițios. Însă ce contează este că uh, ICAO face ceva, Peter Lize este coordonator și eu sunt raportor din umbră la un dosar uh, conex și va fi nevoie de mari eforturi ca să atingem acest uh, obiectiv de reducere a obiectivelor până în 2030 și aviația trebuie să își joace și ea rolul. Nu doar uh, industria siderurgică și uh, transportul feroviar. Vreau să vă întreb, ce garanții specifice aveți legate de calitatea mecanismelor de compensare? A spus-o și Julie, Uniunea Europeană are multă expertiză în acest domeniu cum putem să ne asigurăm că standardele cele mai bune sunt preluate și, în al doilea rând, o întrebare despre această opacitate celebră a ICAO. Am fost cu Julia acolo nu în septembrie, ci în mai și am fost frapați de lipsa de transparență, opacitatea cu care lucrează această filială a ONU, să spunem. Deci ar trebui să fie perfect transparenți și vrem să le cerem din nou să respecte principiul transparenței pe viitor. Și o să vă rog să transmiteți și dumneavoastră din nou acest mesaj. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Nilsson. Mulțumesc. delegationen i Montreal och representerade TRAN och trans... Mulțumesc. Am participat la uh, delegația aceasta de la Montreal, am reprezentat Comisia TRAN și mi s-a părut că a mers foarte bine colaborarea între cele trei instituții la Montreal. Comisia, Parlamentul, dar și Consiliul. Am avut o colaborare foarte bună. A fost uh, un semn bun, cred eu, această colaborare pozitivă între instituții. A arătat că cu toții avem același obiectiv. Au fost și observatori, și uh, este important ca statele membre să fie respectate. Uniunea Europeană a condus realmente și a coordonat poziția statelor membre și Consiliul chiar a făcut o treabă foarte bună în acest sens. Dar și acum, după ce s-a terminat uh, vizita de la uh, Montreal, putem spune că s-a luat realmente o decizie istorică, pentru că este prima dată când am ajuns la un acord global. După cum spuneam, acum trebuie să uh, trecem la o punere în aplicare de plină în următorii ani ca să creăm un sistem robust și fiabil și și durabil pe termen lung, pentru că dorim să reducem emisiile, e nevoie de inovații, de evoluții tehnice, de uh, biocombustibile, energii regenerabile și așa mai departe. Dacă vom reuși să facem acest lucru, vom avea un acord uh, extrem de important pentru viitor, dar uh, e doar începutul deocamdată. Mai sunt și alte chestiuni care trebuie discutate însă. Uh, la comisia noastră um, strategia aviației și EASA, însă probabil că va trebui să le abordăm și în alt context. Foster. Mulțumim, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm să o vedem pe doamna comisar. E bine că ne-am întâlnit ieri cu domnul Hoyer la Comisia TRAN ca să reamint amintesc cum s-au petrecut lucrurile. Nu a fost uh, ceva ce s-a derulat uh, vreme de trei ani, inclusiv domnul Peter Lize. Uh, unii dintre noi au fost implicați vreme de 10 ani și mulți dintre colegii din Parlamentul European, uh, European își doreau o concluzie bună a acestui efort. Trebuie să recunoaștem chiar dacă nu toată lumea va saluta acest lucru, că sistemul a fost inițial gândit de a fi implementat la nivelul Uniunii Europene. Dar acest lucru n-ar fi fost posibil, pentru că ar fi fost mult prea controversat, ar fi fost distorsionată piața, concurența și n-ar fi existat voința politică pentru a duce înainte un astfel de proiect. Trebuie să mulțumim colegilor de la TRAN, pentru că și acolo a existat o delegație foarte eficace care s-a deplasat la Montreal și Ottawa în luna mai și Eh, ambele delegații cred că au putut eh, împinge lucrurile de la spate. Așa cum a recunoscut și doamna comisar, tehnologia este cea care va face ca lucrurile să funcționeze realmente. În sectorul eh, aeronautic. Cred că sunt piste de explorat pentru viitor și uh, companiile lucrează de ani buni pentru a duce lucrurile mai departe. Este foarte important ca proiecte precum Clean Sky 1, 2, CESAR și susținerea oferită de instituții trebuie să continue să le sprijine. Care sunt preocupările mele? ICAO nu e probabil un organism perfect, nicio instituție nu e perfectă, există fel de fel de reguli, dar nu cred că ne putem permite luxul să Uh, încercăm să schimbăm structura ICAO, pentru că așa ceva nu e posibil. Important este să avem o relație de lucru bună în Uniunea Europeană cu statele membre pentru a duce acest proces mai departe, pentru că altfel pierdem timpul. Sunt preocupată și nu sunt sigură dacă am înțeles uh, exact. Cineva vorbea de un compromis. A ajunge la un compromis. Adică ceva din vechiul ETS uh, european și ceva nou în viitor. Eu cred că ar fi o greșeală. Dacă vreun coleg crede că ne putem întoarce în timp la sistemul inițial propus, se înșală pentru că așa ceva nu e posibil. Fie ne angajăm pe noua cale, și nu spun adesea așa ceva, doamnă comisară, ați făcut o treabă excelentă. De obicei suntem foarte critici vis-a-vis -vis de comisie, dar trebuie să vă dăm credit. Uh, statele membre, de asemenea, au depus mari eforturi, a existat o cooperare excelentă și dacă nu um, sărim în acest tren, pierdem o șansă importantă pentru a avea un sistem adecvat de um, uh, emisii. Acest Parlament ar putea uh, strica uh, progresul obținut și i-aș implora să nu facă asta, pentru că dacă de data asta nu obținem sistem, un sistem, nu știu când o vom mai face. Toată lumea trebuie să intre în joc, în ciuda provocărilor cu care ne confruntăm în relația cu anumite țări mari. Dar, până la urmă, e în interesul tuturor. Iată de ce, încă o dată, vă mulțumesc pentru eforturile depuse și puteți fi sigură de cooperarea, sper eu, a tuturor eurodeputaților în toate comisiile parlamentare. Personal am să fac tot ce pot pentru a um, duce mai departe acest dosar și să vă aduc toată susținerea mea. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să scap de ciocanel, să nu mă întind mai mult de două minute. Doamnă comisar, mulțumim mult, ați negociat foarte bine, știm că ați avut o contribuție extraordinară și mulțumesc și celorlalți colegi care au fost prezenți și au încercat uh, tot ce au putut. E un an istoric, avem uh, COP21, nimeni nu ar fi crezut că va funcționa, că se va putea să semneze cu toții. Sigur că semnă, semnarea nu e egală cu punerea în aplicare. Și în legătură cu ICAO, trebuie să spun că am fost destul de sceptică și nu știam dacă o să meargă. Rezultatul, sigur că nu este complet și identic cu ceea ce ne doream. Însă, uh, cred că trebuie să fim conștienți că niciodată nu putem obține chiar ce vrem și că trebuie să fim flexibili. Sunt convinsă că rezultatul pe care îl avem acum, chiar dacă e pe bază voluntară, este unul uh, pe care putem clădi. Și mă gândesc că peste trei ani uh, odată cu revizuirea, vom avea șansa să introducem un nou ITS. Pentru că în COP21 s-a prevăzut uh, oprirea încălzirii climatice cu 1,5 uh, grade maxim față de uh, uh, standardul de referință. Și cred ceea ce era de negândit uh, cu ceva vreme în urmă. Și uh, apoi, uh, Um, există deja uh, avioane care folosesc cu combustibil, care funcționează cu combustibile alternativi și uh, nu sunt încă folosite pe piață, dar pe viitor va fi posibil. Trebuie să ne gândim uh, dacă nu putem stimula dezvoltarea ca să nu mai circule toate avioanele cu kerosen. Și uh, la uh, transportul uh, naval se folosește acum uh, um, GNL, Multe state însă încep să îl înlocuiască cu alți combustibili și mă întreb uh, cum e posibil să avem schimburi de informații cât mai bune în legătură cu acestea și cum priviți dumneavoastră evoluția politicii? Selimovic. Mulțumim, doamna Selimovici. Domnul Selimovici. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, doamnă comisar, că sunteți aici astăzi și ne prezentați aceste lucruri. Suntem cu toții recunoscători pentru eforturile pe care le-ați depus. Multe vorbe de apreciere au fost pronunțate astăzi aici și realmente uh, ele sunt justificate. Tot de ce? Dacă îmi permiteți, aș fi și un pic critic. Aș uh, sublinia că suntem cu toții de acord că ce s-a obținut nu e de ajuns și că vrem mai mult. De unde întrebarea mea? Care este planul dumneavoastră pentru a obține detaliile mai concrete ale acordului? În ce fel UE intenționează să contribuie la formularea acestor detalii în anii care vin. Pe de altă parte, v-aș întreba care e planul cu uh, accelerarea concurenței în sectorul aviației. Anumite țări pot să uh, iasă uh, din schemă în faza voluntară, în cea obligatorie, ce se va întâmpla atunci? Ce se va întâmpla cu industria aviației? Ce se va întâmpla stimulând-o și în ce fel se va traduce acest lucru pe piața unică? Pentru mine, venind uh, ca parlamentar din Suedia, nu același lucru ca fi parlamentar în Benelux. Aici te poți deplasa mult cu trenul, dar nu uh, poți uh, să iei trenul 13 ore până în Suedia, nu e o opțiune. Deci cum se vor implementa lucrurile pe piața unică și cum vom putea obține un acord mai bun. Mi-aș dori, deci, sau de la dumneavoastră, care sunt planurile de viitor. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Kadenbach este ultimul vorbitor. Dank. Mulțumesc frumos. Am o rugăminte legată de întreaga discuție, pentru că în trecut s-a întâmplat de multe ori această confuzie. Eu înțeleg că dumneavoastră sunteți o negociatoare, că ați fost acolo personal împreună cu o întreagă echipă și că pentru dumneavoastră e un succes personal care trebuie sărbătorit. Probabil e bine și pentru sănătatea psihică, dar sunt lucruri care Uh, dacă sunt suficient de repetate, de mult repetate, nu devin adevărate, dar au potențialul de a ne liniști. S-a tot spus că este un prim pas în direcția cea bună. Da, este un prim pas, au spus-o și Peter Lize și alții, dar trebuie să fim atenți, să ne asigurăm că realmente uh, realizăm ceva și că nu rămânem la acest prim pas în direcția cea bună. Deci, uh, simțind această bucurie, nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de ea și să uităm uh, ce mai avem de făcut. Pentru că altfel uh, riscăm să nu atingem obiectivele pe care ni le-am uh, stabilit prin acordul de la Paris. Deci pentru mine nu e suficient să spunem ce muncă grozavă am realizat. Trebuie să nu uităm că sunt multe subiecte rămase nerezolvate și trebuie rezolvate, e cel mai important. Thank you very much. And now... Mulțumesc. Acum îi dăm uh, cuvântul doamnei comisar Bulci pentru a vă răspunde și a oferi clarificările necesare. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru încurajări și pentru recunoașterea faptului că acest pas este unul foarte important. Sunt sigură că nu o să mă lăsați să mă culp pe lauri presiunea pe care o exercitați și comunicarea, chiar dacă nu au fost întotdeauna prietenoase, au fost uh, de foarte mare ajutor. Deci mă bazez pe dumneavoastră că veți continua să puneți presiune asupra noastră, dar de asemenea contez pe dumneavoastră pentru un dialog constructiv, așa încât să găsim soluțiile împreună. Și până la urmă acesta e cel mai important lucru în beneficiul obiectivelor noastre comune, dar și pentru a continua să fim lideri în, avi- în sectorul aviației și nu doar în industria aviației, ci și în serviciile de aviație. Deci, să continuăm să ne gândim în permanență la creștere și ocupare. Aș trece prin punctele și întrebările principale pe care le-ați ridicat. Și dacă rămân lucruri nelămurite, la sfârșit vă rog uh, reveniți și vă vom răspunde în scris. Uh, eu va trebui să vă părăsesc în scurt timp pentru că trebuie să mă deplasez la o altă conferință referitoare la transport. ETS UE. Primul bloc de comentarii. În momentul de față, încă analizăm toate opțiunile nu am uh, obținut încă niciun acord și v-aș spune doar ce se va întâmpla în zilele care vin. Astăzi uh, e prima mea apariție în fața altor instituții. Va urma o ședință a Consiliului. Apoi luni mă deplasez la Luxemburg pentru a mă întâlni uh, cu Consiliul, împreună cu colegul meu Caniete și pregătim acum un raport detaliat în ce privește GMBM. Iar la începutul 2017 vom reveni cu detalii. Ne-ați cerut și o evaluare de impact. E bine, și acest lucru vă va fi prezentat în ianuarie 2017, când vom putea discuta toate opțiunile ce ne stau în față. Suntem motivați de principiile directoare și, sigur, mai ales de obiectivele climatice ale UE. E un lucru pe care l-am avut în vedere în permanență și, așa cum am promis, există acele linii roșii pe care le-am elaborat uh, împreună și pe care am putut să le apărăm și totul de acum se construiește pe baza acestora. Ați fost critici în ce privește participarea slavă stat, uh, statelor mai mici mm era important să includem și țările care la început solicitaseră o derogare. Guatemala, bună oară, au uh, găsit că va fi o oportunitate din punct de vedere al turismului să se alăture acestui efort. Deci, trebuie să comunicăm mai mult cu cei care încă nu s-au alăturat acestui sistem și personal sunt optimistă. Nu pot să vă spun câte țări vreau să mai aduc alături de noi, dar pot să vă spun că până astăzi avem 65 de țări alături de noi și până uh, când faza de voluntariat va intra în funcțiune, eu sper să fie o listă și mai lungă. Un alt lucru important este acela că UE a oferit un acord, așa încât să se asigure că țările care au nevoie de asistență, care nu au cunoștințele tehnice, primesc ajutor din partea noastră. Și acesta e un mesaj foarte puternic. E ușor să stabilești ambiții uh, obiective ambițioase, dar dacă nu am instrumente pentru a atinge acest obiectiv ambițios, atunci mă regăsesc într-o poziție slabă. Iată de ce noi lucrăm asupra acestor instrumente care pot fi folosite pentru a ne atinge obiectivele. Da, industria este o parte din acestea. Da, tehnologia face parte din acestea. Ghizne m-a întrebat ce tip de tehnologie. Sisteme proporționale, noi materiale, noi modalități de organizare a viaței, biocarburanții, sper de a patra generație. Iată elemente pe care le-am inclus deja în strategia de carbonizare și fac deja parte din strategia de uh, cercetare și inovare pentru transport. Ați menționat Rusia și China, statele mari. Eu mă aștept ca uh, partenerii chinezi, care ne vedem săptămâna viitoare, să ne confirme că China va fi parte Uh, va fi membru de plin. Eu uh, îi invit într-una uh, și să rămână alături de noi. Doar șase țări, vreau să vă spun, doar șase țări nu au semnat uh, acest acord referitor um, la secțiunea transport uh, neutru din punct de vedere al carbonului. Deci din 191 doar șase nu au semnat. Uh, dacă e să merg mai departe, în ce privește calitatea offset, vom uh, cere insistent o înaltă calitate în discuțiile tehnice și deja ce am obținut e un sistem de guvernanță de înaltă calitate, pentru că pentru noi e la fel de important pentru a ne asigura că indiferent uh, la ce se angajează țările sau companiile, noi putem controla că lucrurile se petrec chiar așa. Ambiție, da. Nu pot decât să repet. E primul acord global obligatoriu. Niciun alt sector al economiei nu există așa ceva. 80% din emisiile de CO2 sunt acoperite prin acest acord. Deci, v-aș vrea să mă ajutați să ducem încă și mai departe această cifră. Și să nu uităm, e un subiect care va reveni mereu și mereu. Proiectul merge mai departe, încă și dincolo de implementare, dincolo de 2027. Aș sublinia Uh, energiile și tehnologiile de tip uh, ATM mm, întâmpin obstacole majore în a decarboniza aviația. Ajutați-mă să rezolv problema Gibraltar. Iată unde poate interveni Comisia pentru Transportul. Pot să vă spun că pierdem foarte mulți bani, dar și producem multe emisii de CO2. Iată un obstacol major. Apoi m-ați întrebat despre transparență. M-aș asigura că rămâneți implicați, la fel ca până acum. Am să continui să vă informez și vă accepta oricând invitațiile pe care mi le veți trimite. Am vorbit la ICAO despre această temă și mesajul a fost recepționat. Sperăm să ne ameliorăm și în ce privește transparența. Biocarburanții. E important să fim coerenți în toate sectoarele, dar e limpede că biocarburanții sunt o componentă a decarbonizării sectorului aviatic în viitor și, cum am mai menționat, de biocarburanți de generația a doua sau a treia, dar chiar și generația a patra până uh, la momentul implementării. Contribuția UE toate statele europene conlucrează pentru a atinge obiectivele. O altă contribuție pe care nu am menționat-o, dar merită, pe care lucrez tot cu colegul Caniete, pentru că într-una ne-am aliniat mesajele și ne-am informat unul pe celălalt. O coaliție ambițioasă a putut transmite comunității globale un mesaj puternic. Garanții, dragi colegi, pot să vă dau tot atâta garanție cât la orice alt lucru din viață. Eu cred în uh, obiectivele ambițioase ale UE pentru creșterea neutră. Știu că și sectorul transportului trebuie să uh, oferă rezultate, nu doar în aviație, ci peste tot în transport. Vedeți ce se întâmplă în industria uh, feroviară, apoi vehiculele conectate. Avem niște agende foarte ambițioase care, iată, progresează cu pași repezi și aducem energii alternative și biocarburanți în porturi, în aeroporturi. Trebuie uh, menționat în istoria aviației uh, primul aeroport uh, neutru din punct de vedere al carbonului. Deci, eu cred că răspundem apelului de a fi cât mai grijuli cu mediul și vă promit că și în viitor vom face tot ce ne stă în putință. După care va veni un alt comisar care va face încă și mai multe. În concluzie, aș dori să repet că e important să continuăm la nivelul tuturor instituțiilor să lucrăm împreună, să ne bazăm pe critica constructivă și să găsim împreună soluții viabile. Să ne întrebăm de fiecare dată, e posibil sau nu e posibil și ce am semnat acum, eu cred că e posibil și mâine încă și mai multe lucruri vor fi posibile. Dar haideți să avem și o perspectivă realistă și, cum spuneam, uh, puneți presiunea asupra noastră, provocați-ne și vom răspunde. Știu că un ETS EU ne, UE uh, ne va da credibilitate și uh, o pârghie suplimentară pe arena internațională. Știu că UE va oferi rezultate și uh, asta la nivel global. Toată lumea își dă seama acum de acest lucru în sfârșit suntem luați în serios tocmai pentru că am dat dovadă de o atitudine inclusivă. E important să uh, ținem de ideea că nicio țară nu e lăsată în urmă, adică că trebuie să investim și Comisia a propus 44 de miliarde de euro pentru uh, țări um, din Africa și să le aducem alături de noi prin proiecte contracte și concrete. Iar transportul va juca un rol important în uh, această finanțare. Până la urmă vom ajunge la cele pe care noi dorim să le obținem. Împreună cred că putem reuși. Vă mulțumesc deopotrivă pentru încurajări și critici. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Mulțumim, doamnă comisar, pentru prezența astăzi aici, dar și pentru explicațiile foarte utile uh, pe această temă. Vă mai mulțumim și pentru că ați răspuns la majoritatea întrebărilor, iar noi acum putem trece la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Mulțumim! I invite Mr. Corbett. I invite Mr. Corbett to come here and we can uh... Îl rog pe domnul Corbett să vină la prezidiu ca să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. First of all, I would like to thanks Mr. Corbett for having accepted. Îi mulțumesc domnului Corbett că a acceptat invitația noastră să avem un schimb de opinii aici la Comisia Envi înainte să votăm uh, proiectul de aviz. Vă rugăm să ne prezentați pe scurt principalele modificări la um, regulamentul de procedură care afectează munca comisiei. Știți că ne interesează în mod deosebit uh, modificările cu privire la acordurile și negocierile interinstituționale și mai ales uh, acordul în a doua lectură. Suntem convinși că în bilateral vom găsi o um, soluție satisfăcătoare. Aș vrea să mm, spun câteva lucruri despre uh, amendamentul care pune cele mai multe probleme. Amendamentul 265 este problematic deoarece în a doua lectură negocierile nu se mai bazează pe propunerea Comisiei, ci pe prima lectură a Consiliului. Prin urmare, poziția Parlamentului în primă lectură, care a amendat propunerea Comisiei, din multe puncte de vedere, s-ar putea să nu includă aspectele din poziția Consiliului sau nu are cum să reacționeze la abordarea Consiliului. Prin urmare, această uh, regulă uh, cumva uh, per, nu permite Parlamentul European să-și schimbe poziția din prima lectură. Și de aceea noi credem că trebuie să se modifice articolul 73C în consecință. De asemenea, credem că trebuie să se supună un vot, să se supună votului în comisie și în plenară uh, în începerea negocierilor pentru o eventuală a doua lectură. Pentru că altfel ar fi foarte greu să negociem um, negocieri uh, foarte tehnice, precum cele care fac parte din uh, um, mandatul nostru. Înainte de a da cuvântul domnului Corpet, vreau să spun colegilor că după întâlnirea bilaterală de astăzi, am avut în vedere o nouă alternativă sub forma unui amendament de compromis, ținând cont de toate comentariile pe care le-a făcut domnul Corbett și am trimis această nouă opțiune uh, coordonatorilor. Chiar la începutul după amiezii și îmi cer scuze că am făcut atât de târziu, dar știți că oricum calendarul era foarte strict. Acum dau cuvântul domnului Corbett și îl rog să ne explice poziția dumnealui pe acest raport. <clears throat> Vă mulțumesc pentru invitație. Întotdeauna mă bucur să vin la Comisia Envy, pentru că, practic, aceasta a fost comisia care a jucat rolul de pionier, pionier uh, atunci când Parlamentul a obținut uh, codecizia. Uh, la început nu se aplica decât în situații limitate și, în primul rând, în domeniul protecției consumatorului și a protecției modului înconjurător. De aceea spuneam că la Comisia de Mediu um, um, deputații au jucat un rol de pionier uh, privitor la um, negocierile cu Consiliul în prima sau în a doua lectură. Raportul meu despre revizuirea generală a regulamentului de procedură cuprinde foarte multe puncte. E munca unui grup de lucru care a durat doi ani de zile și toate grupurile politice au putut să se exprime și de asemenea am avut uh, acest task force unde erau reprezentate secretariatele de la toate comisiile parlamentare. Este un raport uh, Uh, deosebit, pentru că nu e o procedură obișnuită în care am scris un raport și apoi am negociat amendamente și compromisuri. De fapt, nu. Raportul meu este rezultatul negocierilor și a uh, compromisurilor discutate timp de 2 ani de zile. Și de fiecare dată când suntem uh, um, chemați și ni se supune o doleanță, noi ascultăm. E vorba, în primul rând, despre negocierile instituționale înainte de a doua lectură din Parlament. Cu alte cuvinte, după prima lectură de la Consiliu și după prima lectură din Parlament. Atunci când au loc negocieri, nu ni se pare că este de la sine înțeles că punctul de plecare pentru acele negocieri este poziția fiecăreia dintre instituții, în primă lectură poziția Consiliului și poziția Parlamentului votată în plenară. Acesta este punctul de plecare. Știm cu toții că în timpul negocierilor trebuie să ajungi la un compromis. Acest lucru este scris și în tratate și în regulile noastre. Trilogurile, negocierile de la Consiliu au drept rost găsirea unui compromis, deci toată lumea trebuie să facă niște concesii. Ar fi frumos dacă numai Consiliul ar face concesii, dar nu este uh, realist. Ambii trebuie să facă concesii. Deci atunci când spunem că este un mandat bazat pe prima lectură a Parlamentului, nu ne așteptăm ca negociatorii Parlamentului să spună aceasta este poziția noastră și nu putem să o, uh, o modificăm. Nu se întâmplă niciodată astfel. Dar spuneam, punctul de plecare este ce s-a adoptat în plenara Parlamentului. În regulile noastre nu putem să spunem că comisiile poate să pot să aleagă un punct de plecare diferit decât ceea ce a fost adoptat de Parlament. Nu! Însă, ceea ce putem să scriem negru pe alb în regulamentul de procedură este că atunci când poziția Consiliului conține elemente noi care nu sunt acoperite de prima lectură a um, Parlamentului, Comisia poate să adopte linii de orientare pentru echipa de negociere. Deci, Comisia uh, parlamentară notează noile elemente și adoptă linii de orientare pentru echipa de negociere, ca să nu, trebuie, să nu fie nevoie să te um, adresezi nou plenare. Noi elemente este un concept larg și întotdeauna nuanțat politic. Cum spuneam, Comisia adoptă linii de orientare pentru echipa de negocieri. Și cine sunt membrii acestei echipe de negocieri? Sunt deputații de la comisia respectivă. Deci întotdeauna există o relație strânsă cu um, acești deputați. Și apoi au loc trilogurile unde um, membrii echipei de negociere reprezintă Parlamentul și apoi raportează în fața comisiei și apoi uh, se redactează dacă este nevoie a doua poziție a Parlamentului și vedem uh, în ce, în ce direcție se îndreaptă discuțiile și așa mai departe. Aceasta este intenția uh, amendamentului propus. În urma întâlnirii de azi dimineață cu președintele dumneavoastră, ne-am gândit la o cale de a îmbunătăți regula, astfel încât totul să fie foarte clar. Și nu am vorbit doar despre poziția Consiliului în prima lectură, ci și de faptul că trebuie să se respecte regula 69. Acea regulă în care se specifică criteriile în baza cărora te poți distanța de prima lectură a Parlamentului. De exemplu, dacă între timp au avut loc noi alegeri la Parlamentul European și trebuie să ții cont de rezultatele acestor alegeri. Aceasta este democrația. Deci credem că acum textul ar fi mai clar și s-ar putea să mai depunem și alte amendamente uh, pentru a modifica formularea, dar sper că acum uh, acest text vă satisface și va fi ușor de pus în aplicare și practic pentru comisia dumneavoastră și pentru alte comisii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dar, cum am spus și mai devreme, după întâlnirea de azi dimineață, pe care am avut-o cu domnul Corbett, am scris un nou amendament am scris un nou amendament, uh, președintele uitase să-și aprindă microfonul, nu se auzea foarte bine, acum președintele reia. După întâlnirea de azi dimineață, am spus că ar fi mai clar pentru noi să se înțeleagă cum lucrăm uh, cu aceste linii de orientare și cum putem să facem trimitere la membrii echipei de negocieri. Acum vă dau cuvântul. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Richard, pentru prezență la Comisia de Pescuit uh, am găsit uh, uh, căi de a um, împăca interesul nostru reciproc și sunt convins că așa se va întâmpla și aici. Vreau să îmi închipui o situație în care am putea să ne aflăm aici la Comisia de Mediu. Mi-a plăcut uh, propoziția ta când ai spus că aici uh, este locul unde se construiește uh, democrația europeană, dar să-mi devină și un loc unde bântuie democrația. Eu mă gândesc ce se întâmplă cu a doua lectură după uh, alegerile parlamentare și mă gândesc la un dosar anume de care m-am uh, Uh, ocupat. Era un uh, dosar unde existau două comisii responsabile, Envi și ITRE. În a doua lectură, ITRE era cumva lăsată deoparte, sau mă rog, era cumva pe margine, dar, ca să fim siguri că rezultatul final după triloguri era acceptat de toată lumea, trebuia să păstrăm legătura cu ce spuneau, cu membrii de la ITRE și să ținem cont de ce spuneau ei. Pentru că, în caz contrar, am fi ajuns într-o situație în care a doua lectură nu ar fi fost bună și ar fi fost o mare greșeală. Deci, începând cu acest caz în care mai multe comisii erau responsabile pentru același dosar și se întâmplă deseori așa în Parlament, trebuie să fim capabili să înțelegem cât de dificil poate să fie un trilog în a doua lectură. În plus, era vorba despre un dosar uh, foarte tehnic. Și deci cu atât mai greu de negociat și de înțeles. Pentru că existau două directive foarte tehnice, unde un cuvânt uh, putea să strige toată treaba. De aceea spuneam că era un caz dificil. Din punct de vedere ideologic, era de asemenea foarte greu. Pentru că diferitele grupuri, chiar dacă între timp uh, avuseseră loc alegeri, Diferitele grupuri um, erau foarte fermi pe poziție, aveau propriile lor idei despre respectivul dosar. E un scenariu plauzibil în care regulile în vigoare um, ne îngreunează negocierile și fac că nu putem să ținem cont de toate aspectele Cineva uh, ne poate întreba, chiar știți uh, ce faceți? Sunteți conștienți de cum arată lucrurile în realitate? Ne lovim deseori de um, o asemenea problemă și chiar dacă nu s-ar produce o catastrofă, s-ar putea să devină complicat pentru um, democrație și pentru Parlament în cazul în care se creează niște reguli, se scriu niște reguli care sunt atât de rigide încât nu ne permit să ne adaptăm situațiilor din uh, uh, viața de zi cu zi. Cum vedeți, nu sunt mulți în sală și mi-aș fi dorit să um, vorbească și colega care s-a ocupat cu mine de uh, dosar în a doua lectură, dar Sper că v-am făcut să înțelegeți unde pot să apară dificultățile, dar uh, felul în care dumneavoastră abordați problema uh, pe noi ne face să fim totuși încrezători. Mulțumesc, Julie Gerling. Mulțumesc, domnule președinte, îți mulțumesc, Richard. Vreau să menționez un alt scenariu pe care l-am avut uh, aici împreună cu doamna Kadenbach. Dumnezeu era raportor și am avut dificultăți în timpul uh, mandatului, pentru că era o legislație cadru pentru comisia noastră, care a afectat negocierile uh, asupra unui dosar de la o altă comisie. Aici era reglementarea cu privire la alimentație și în cealaltă comisie era uh, agricultura bio. Aici am primit un mandat uh, Uh, din partea plenarei și la Agre era un mandat uh, acordat doar de comisie, ei nu uh, primiseră mandat din partea plenarei și am fost practic în conflict. Nu știam cum să ne descurcăm. Până la urmă, un raportor înțelept ne-a scos din încurcătură dar ne-am dat seama că ar fi trebuit să existe o ierarhie a mandatelor. Mandatul nostru obținut în plenară ar fi trebuit să aibă întietate față de mandatul acordat doar de comisie și vreau să știu ce părere ai tu despre acest caz. Mulțumesc, doamna Conecina. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule raportor, eu mi-am pregătit un discurs mai lung, dar uh, am să îl scurtez. Înțeleg uh, tentativa dumneavoastră de a face procedura legislativă mai rapidă și mai eficientă, însă eu cred că uh, acest plan, de fapt, va facilita doar munca grupurilor mai mari și va face să dispară dialogul cu cei care reprezintă alte curente politice. Ați propus două proiecte de compromis și după ce le-am citit, mai ales pe primul, mi se pare că mm, încercați să reduceți flexibilitatea muncii în comisie mm, și dați întietate plenare. Da, e de înțeles, pentru că deseori membrii grupurilor politice mari spun una în comisie și votează alta la plenară. Cu alte cuvinte ne spuneți, faceți ce vreți în comisie, noi facem ce vrem în plenară, și apoi următoarele negocieri vor fi obligatorii pentru dumneavoastră, indiferent de ce s-ar întâmpla. Aș vrea acum să vă vorbesc despre proiectul de compromis 1B. Care sunt, potrivit dumneavoastră, aceste linii de orientare pe care Comisia poate să le adopte? Cum ar putea acestea să aibă un caracter obligatoriu pentru Comisie uh, pentru următoarele negocieri? Comisia poate să le modifice ulterior, pentru că pentru mine acest compromis uh, pentru mine ne leagă la mâinile pentru negocierile viitoare și s-ar putea ca până la urmă să aibă succes negocierile care se fac în spatele ușilor închise, fără niciun fel de transparență. Vă rog să-mi spuneți ce părere aveți. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului Corbett, vreau doar să subliniez că azi dimineață am negociat o altă opțiune care face trimitere în mod clar la, clar la articolul 69. Tocmai pentru a se înțelege toate aspectele. Și cred că poate să fie foarte util pentru felul în care sunt conduse negocierile. Și am vorbit și despre formatul amendamentelor, deoarece vrem discuții clare, un vot transparent uh, și nu doar uh, o propunere din partea Comisiei. Vrem să ținem cont și de Comisie și de negociatori. Deci eu cred că acum propunerea de amendament a fost îmbunătățită, dar dau cuvântul domnului Corbett ca să-și explice uh, punctul de vedere. Mulțumesc! niște scenarii foarte interesante. Vreau să spun că pentru rapoartele care um, au fost moștenite de la legislatura precedentă, deci înainte de alegeri, regula 69 spune că în asemenea circumstanțe, Parlamentul are dreptul să vină cu uh, o nouă poziție și să se modifice poziția din prima lectură, pentru că au avut loc alegeri și s-a schimbat echilibrul din uh, instituție. Deci, în acest caz, um, există această libertate de a nu ține cont sau de a se distanța de acordul în primă lectură. Apropo de uh, rapoartele unde mai multe comisii sunt responsabile, întotdeauna apare un element de complexitate. E firesc. Dar mm, tot ceea ce faceți pentru a vă aranja cu cealaltă comisie este acceptat cât timp nu contraziceți acordul în prima lectură. Când am discutat azi dimineață, am luat un exemplu. Poziția Parlamentului este că ceva trebuie să fie de, să spunem, 70%, poziția Consiliului este că trebuie să fie 25%. Clar, mandatul pentru negociatorii Parlamentului este să înceapă la 70-75% și să mm, ajungă la un compromis, dar ceea ce Parlamentul nu poate să facă sau Comisia, nu poate să spună noi acum începem de la 19%. Orice între poziția de la care pleacă Parlamentul și poziția Consiliului este uh, marja de manevră, reprezintă marja de manevră pentru negocieri. Așa trebuie înțeleasă această regulă. Deci vă dă undă verde ca să exploatați această marjă de manevră și să găsiți un compromis și să vedeți unde trebuie să fiți flexibili și unde trebuie să fiți uh, dur în timpul negocierilor. Dar ceea ce nu puteți face, și așa s-a hotărât, este să uh, adoptați ca punct de plecare uh, o poziție complet diferită de cea a Parlamentului din prima lectură. Acum sper că este mai clar. Și aveți dreptate când spuneți că noile reguli nu trebuie să vă îngreuneze munca. Nu! Dar nu putem să scriem într-o regulă ceva care înseamnă de fapt că o comisie poate să treacă cu vederea ce s-a întâmplat în plenară. Știu că în toate comisiile din uh, Parlament există oameni care vor spune, pe păi, eu prefer să uităm ce s-a întâmplat în plenară, dar nu se poate. Parlamentul uh, și-a spus cuvântul în această privință, în plen. Și așa cum spunea și doamna Gerling, un mandat dat de plenară este mai puternic din punct de vedere instituțional. Și poate că este momentul potrivit să menționăm altceva din regulamentul de procedură, și anume negocierile în primă lectură. Cu alte cuvinte, atunci când o comisie hotărăște uh, să lanseze un trilog uh, în primă lectură, după ce și-a adoptat raportul, dar înainte de votul în plenară, atunci acea decizie trebuie anunțată în plenară. Și există o perioadă de 24 de ore în care se pot prezenta obiecții dacă există o obiecție, atunci se votează, da sau nu. Comisia poate să uh, antameze negocieri sau nu. Dacă nu poate, atunci aștepți prima lectură, acordul în prima lectură votat în plenară și apoi încep negocierile. Dacă nu sunt obiecții, Comisia are, uh, ca să spunem așa, acordul tacit al plenarei să înceapă negocierile și să spunem că are legitimitate suplimentare și nimeni nu poate să pună sub semnul întrebării această legitimitate. Doamna Conecina, trebuie să spun că nu este o conspirație ca să ajutăm uh, grupurile mai mari. Grupul de lucru care a pregătit revizuirea regulamentului de procedură are în componența sa un membru din fiecare grup politic și inclusiv uh, uh a membrii neafiliați. A fost o abordare de tip consens și noi nu vrem uh, să favorizăm pe nimeni sau să întindem vreo capcană nimănui. Nu, vrem să facem ca lucrurile să funcționeze mai bine. Reflectă și faptul că Parlamentul în întregime, atunci când se ia o hotărâre, vorbește evident cu o voce mai fermă decât atunci când uh, este doar poziția unei singure comisii. și când ai negociat cu Consiliul și ai ajuns la a doua lectură și ai un rezultat, cine și cum o să-ți spună noi nu suntem siguri că liniile noastre de orientare au fost respectate și așa mai departe. Cine va verifica? Cuvântul orientare a fost ales cu grijă ca să vă dea cât mai multă flexibilitate, inclusiv flexibilitatea despre care ați vorbit și dumneavoastră. pentru că aceste linii de orientare pot să includă și amendamente tipice. Deci, eu v-aș sugera să spuneți in the form of amendment to council position. Deci, sub forma unor amendamente la poziția Consiliului. Sper că acest lucru vă ajută. Uh, Mr. Torvalds, please. Yes. Domnul Torvalds, vă rog. O mică întrebare. Ați menționat uh, acel exemplu cu 75% și 25%. Atunci când e vorba despre cifre, e ușor de spus că poziția plenară este aici, dar deseori nu sunt doar cifre, sunt formulări complicate și ceea ce de, iese din sfera de cuprindere a mandatului e mai greu de interpretat decât în exemplu dumneavoastră cu cifre și iată ce mă îngrijorează pe mine. Când de fapt avem de negociat cuvinte și nu cifre. Mulțumesc, domnul Balcio, îmi cer scuze că nu v-am văzut mai devreme. Da, domnule președinte, vreau... Nu vreau să spun nimic. Dar acum vreau să reacționez la ce am auzit. Eu sunt un membru neafiliat, nu sunt membru uh, unei delegații de aici, dar vreau să pun o întrebare teoretică. Ce înseamnă uh, un număr, uh, o delegație care reprezintă Parlamentul? Ce înseamnă că luăm o hotărâre care reprezintă Parlamentul, dar fiecare deputat are dreptul să ia hotărâri ca și cum ar fi participat la plenară. Atunci când vorbim despre îngrijiri de sănătate la parlamentele naționale, nu invităm neapărat un medic sau dacă vorbim despre economie, nu invităm un economist. Deci când vorbiți despre democrație reprezentativă, atunci cineva care nu este neapărat un expert într-un anumit domeniu, trebuie și poate să ia hotărâri. Și atunci când un mare grup politic are o listă de vot, în continuare trebuie să ia hotărârea în mod uh, responsabil. Ceea ce înseamnă că, în anumite cazuri, există mandate mai puternice. Cum spuneam, un mandat de plenară are întâietate. Această comisie Uh, se ocupă de schimbările climatice. Și dacă se fixează un anumit obiectiv, evident că nu trebuie să uh, credem că negocierile încep de la 15%. Thank you very much. I don't know if you want to react. Dacă doriți să reacționați. Doar uh, o completare la ce spunea domnul Torvalds. V-am dat eu un exemplu cu cifre, e ușor. Cu textele e mai greu. Dar acest fapt vă arată că va fi greu pentru oricine să se uh, plângă că v-ați îndepărtat de la ce ar fi trebuit să faceți, pentru că e greu de dovedit. Thank you very much. I think that... Mulțumesc foarte mult. Cred că a fost uh, o discuție foarte utilă ca să clarificăm unele aspecte importante pentru noi și vom vota mâine. Voiam să vă amintesc calendarul. Votul la Envi va avea loc mâine și la AFCO în 7-8 noiembrie. Votul la plenară este prevăzut pentru decembrie. Mulțumesc foarte mult, aici se încheie acest punct și putem trece la următorul. The next point it is, uh... Următorul punct este un schimb de informații privind uh, schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive. Raportor pentru aviz este Cristian Bușoi și îi dau cuvântul imediat ca să ne uh, prezinte opinia sa în legătură cu acest aviz. Vă rog. Thank you very much, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Utilizarea de substanțe psihoactive uh, dăunează tot mai mult sănătății, se știe, și uh, mii de indivizi își pierd uh, viața din această cauză an de an. Organizația Mondială a Sănătății spune că substanțele psihoactive noi sunt acele substanțe care atunci când sunt ingerate ne afectează procesele cognitive sau emoționale. În ultimii ani a crescut numărul uh, acestor substanțe și ele sunt și mult mai disponibile. Numărul total de substanțe identificate este de 101 uh, prin intermediul sistemului de alertă timpurie. Utilizarea tot mai răspândită a acestor substanțe este foarte gravă și este necesară o politică care să combată utilizarea lor și utilizarea lor controlată în domeniul clinic, uh, în domeniul medicinii uh, legiste și al toxicologiei. Comisia ne spune că peste 450 de substanțe au fost incluse în monitorizarea efectuată de instituțiile europene, un număr aproape dublu față de cel uh, inclus în convențiile internaționale privind uh, drogurile. Noile reguli au uh, obiectivul de a duce la un nou sistem de alertă timpurie și la o acțiune mai rapidă eu am încercat să ameliorez textul, păstrând direcția din propunerea inițială, dar uh, introducând o evaluare mai strictă a riscurilor um, uh, aferente uzului uh, de substanțe psihoactive noi. Se pot face comparații transnaționale și pe mine mă preocupă faptul că consumul de substanțe psihoactive noi crește tot mai mult. Este greu să se estimeze însă nivelul de consum pentru că există inconsecvențe de metodologie și inconsecvențe medicale. Ca să înțelegem magnitudinea acestui fenomen, ar trebui să luăm măsuri care să ducă la planul de acțiune pe termen mai lung am considerat că pentru a evalua riscurile la adresa sănătății publice, trebuie să ținem cont și de uh, informații privind toxicitatea acestor substanțe și de interacțiunile cu alte substanțe și cu boli uh, existente. Nu am avut mult timp la dispoziție, probabil că voi mai depune amendamente, punând accentul pe uh, sănătate, siguranță și evaluările uh, de risc aferente. Aștept cu nerăbdare uh, comentariile colegilor și colaborarea cu raportorii din umbră. Voi organiza o primă reuniune cu raportorii din umbră cât de repede și o să revin cu noi informații. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. I don't know. Mulțumesc! Cine dorește să ia cuvântul, dragi colegi? Domnul Selimovic? Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, e un subiect uh, marginal, însă cred că e foarte important cu toate acestea. Toți cei care au copii de vârsta asta știu că uh, e un subiect important, toți cei care au copii adolescenți, uh, care au acces la internet și trebuie să luăm măsuri. De aceea vreau să mulțumim raportorului pentru munca sa excelentă, care reprezintă o bază foarte bună de pornire. Indicatorii disponibili sugerează că nu uh, încetinește nici ritmul răspândirii acestor substanțe, nici disponibilitatea lor. Din potrivă, tot mai multe substanțe sunt vândute, de, sunt vândute liber acum ca uh, uh, substitute pentru cannabis, metamfetamină, heroină și cocaină. Din cauza internetului, astfel de produse sunt tot mai ușor de obținut. Există un lanț de distribuție internațional și substanțele se pot obține din state terțe care au uh, prevederi legislative insuficiente. Tehnicile de marketing sofisticate din ziua de astăzi permit um, evitarea măsurilor uh, legislative privind uh, punerea pe piața medicamentelor. Multe din aceste produse sunt prezentate ca fiind naturale, uh, cu substanțe din plante și așa mai departe se consideră, pe altele se spune că nu sunt pentru uz uman, că sunt destinate doar cercetării și așa mai departe. Astfel se înșală uh, autoritățile de reglementare la nivel european și național. Date fiind aceste tendințe alarmante, cred că nu mai e cazul să argumentez pentru o acțiune UE în acest domeniu. Dat fiind cât de grav este acest subiect, uh, se știe că Parlamentul a adoptat deja o rezoluție încă din aprilie 2014 pe baza propunerilor Comisiei, iar Consiliul nu a adoptat niciun fel de abordare generală. Dat fiind fundalul, cred că propunerile legislative cu care ne confruntăm astăzi au uh, menirea de a consolida sistemul UE de alertă timpurie și procedurile legate de, noi, de substanțele psihoactive în noi. Ca raportor din umbră pentru grupul meu, sunt convins că raportorul va uh, reuși să realizeze un aviz foarte util pentru comisia responsabilă pe fond liber. Cred că acest aviz trebuie să pună accentul pe trei subiecte. Substanțele psihoactive reprezintă o categorie foarte largă de produse. Unele sunt etichetate ca uh, suplimente, se vând în uh, magazinele de sport sau pe internet. Uh, Altele sunt etichetate ca substanțe chimice destinate cercetării și sunt vândute în acest scop, dar sunt totuși droguri recreaționale. Iar altele sunt uh, marketate în mod uh, alternativ, modern, atrăgător și sunt adesea produse în state terțe și se găsesc doar pe internet. Cred că e foarte important ca noi să recunoaștem uh, varietatea atât de mare a acestor produse. În al doilea rând, este nevoie ca Uniunea Europeană să acționeze atunci când există suficiente informații științifice privind uh, datele legate de aceste produse. Dar până obținem noi datele științifice, se inventează deja un nou produs și când avem noi suficiente fundamente, deja vine un altul și mai nou. Deci să fim serioși, substanțele psihoactive se răspândesc foarte rapid pe piață. În unele cazuri există probe foarte puține legate de pericolele pentru sănătate uh, create de anumite produse și cred că Uniunea Europeană trebuie să acționeze rapid și eficient ca să rezolve această dilemă. În al treilea rând, statele membre și agențiile UE relevante trebuie să se asigure că procedurile de evaluare a riscurilor și um, sistemele de alertă timpurie sunt făcute cunoscute publicului într-un mod ușor de utilizat. Vorbim despre substanțe care afectează îndeoseb grupuri vulnerabile, cum sunt tinerii. În 2000 au fost notificate 101 substanțe psihoactive noi, care nu fuseseră până atunci uh, raportate și doar pentru anul acela produsele apar și dispar de pe piață foarte rapid și este esențial ca uh, consumatorii să fie informați. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Conecna! Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să îi mulțumesc domnului raportor pentru că a pregătit uh, acest raport, de fapt pentru că și-a pregătit uh, propunerile referitoare la acest aviz. În ceea ce privește substanțele psihoactive, cred că vorbim de o bătălie pierdută din start. Obiectivul nostru este doar să limităm cât de mult putem riscurile create de aceste substanțe. S-a spus în repetate rânduri că după ce reușim noi să interzicem o substanță, după câteva săptămâni, câteva luni, când suntem destul de curajoși ca să interzicem o substanță pentru că am acumulat suficiente probe că acea substanță chiar e periculoasă, dealerii și toți ceilalți actori sunt cu mulți pași înainte și mai au încă 200 de substanțe pregătite cu care pot înlocui substanța Uh, uh, interzisă de noi. Noi suntem tot timpul în urmă și pur și simplu asta e, nu avem cum să câștigăm acest concurs, însă trebuie să ne facem datoria și aș dori aici să mulțumesc uh, în mod deosebit raportorului pentru că a pus accentul pe sistemul de alertă timpurie care trebuie să fie eficientizat și trebuie să devină mult mai flexibil. Trebuie să putem spune la un moment dat că da, putem acționa la timp Putem, de exemplu, să avertizăm um, statele vecine, statele în care poate încă mai uh, sunt în circulație astfel de substanțe. Din păcate, există o piață liberă a substanțelor psihoactive și trebuie să fim capabili de coordonare ca state membre individuale. Și aș dori să uh, dau un exemplu specific cu care m-am confruntat eu. E vorba de uh, pseudoefedrine, substanțele conținute în anumite medicamente produse de companiile farmaceutice mari și disponibile în vânzare liberă în întreaga Europa. Deși se știe că aceste pseudoefedrine se folosesc ca să se uh, pregătească, să se extragă un drog foarte un uh, drog care de fapt e echivalent cu LSD-ul, foarte popular în Republica Cehă și exportat și în alte state. Trebuie ca aceste medicamente să nu mai fie disponibile în Republica Cehă și chiar dacă la noi s-au luat măsuri de interzicere, uh, cehii reușesc să le importe din statele din jur și să le prelucreze, să le uh, gătească ca să scoată LSD din ele, ca și înainte. Uh, și știm că e vorba de o substanță care nu e necesară pentru corpul uman. Nu e nevoie de ea în medicament și totuși nu putem să o combatem eficient. Deci, da, avem nevoie de un sistem de alertă timpurie. Trebuie să cunoaștem uh, uh, efectele substanțelor psihoactive noi. Apoi știm că există multe medicamente noi care sunt folosite ca bază pentru producerea de droguri și totuși nu reușim să le scoatem de pe piața europeană. Nu reușim să le limităm producția chiar dacă știm că în anumite mixuri uh, pot fi foarte problematice. Deci aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorii din umbră și cu raportorul și sper că vom putea face ceva cu siguranță nu vom reuși să o luăm înaintea celor care fac uh, abuz de substanțe psihoactive ca sursă de profit, uh, fără să le pese de faptul că pot să omoare oameni. Și haideți să încercăm să le uh, facem viața cât mai grea. Thank you very much, and I want to invite the Commission to take the floor. Aș invita acum Comisia să ia cuvântul pentru a ne oferi viziunea sa asupra proiectului de aviz. Da, mulțumesc. Uh, sunt uh, la unitatea antidroguri de la DigiHome. Propunerea a mai fost menționată și urmează unui pachet de două propuneri care au fost făcute deja în 2013 Consiliul nu a fost în măsură, din păcate, să avanseze cu acele două propuneri. Propunerea pe care o facem noi acum, amendând regulamentul fondator al NCDD, e practic rezultatul unui compromis care a fost dezvoltat sub președinție olandeză și care ne-a determinat să ne schimbăm abordarea integrând prevederile uh, unei evaluări de impact și a unei alerte precoce în regulament. Aceste prevederi, înainte, uh, trebuiau să facă parte dintr-o propunere sub articolul 141 privind piața internă, o propunere pe care Comisia o va retrage probabil în contextul noului program de lucru pentru 2017. Deci, practic, vorbim de un element al unui pachet, vorbim tot de o directivă care se negociază la Consiliu și care uh, e revizită de președinția Consiliului potrivit articolului 83 în ce privește legislația penală. Și apoi acesta va fi temeiul pentru acțiuni la nivelul Uniunii Europene pentru a aborda aceste noi substanțe psihoactive, NPS, asimilându-le cu drogurile și uh, să poată fi stipulată în legislația penală din statele membre. Susțin tot ce am auzit astăzi aici. Uh, aceste substanțe psihoactive trebuie combătute. Trebuie ca acțiunea să fie mult mai rapidă, așa cum ați putut vedea, poate multe elemente din propunere uh, canalizează procedurile, o procedură uh, care permite termene mult mai scurte de acțiune, atât pentru agenție cât și pentru comisie și toți ceilalți uh, actori, așa încât să abordăm cu toții mai um, eficace noile substanțe psihoactive în PES. Mulțumesc, spune președintele. Acum, pentru concluzia dezbaterii, dau cuvântul domnului Bușoi, raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Uh, vreau și eu să mulțumesc domnului Selminovici, doamnei Conecina, pentru uh, deschiderea lor pentru propunerile făcute. Sigur că vom încerca să ameliorăm împreună textul alături de ceilalți raportori din umbra. Vom organiza cât de rapid o întâlnire. Un termen de depunere amendamentelor e 19 octombrie, miercuri, săptămâna viitoare, la prânz, doar în limba engleză. Vă rugăm aceste amendamente. Iar în noiembrie vom vota Textul propus de Comisia Europeană, într-adevăr, este un text bun, cu multe instrumente absolut necesare pentru a uh, consolida acest sistem de uh, alertă precoce și sarcina noastră de a ameliora textul și de a adopta, practic, legislația. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și acum încheiem aici ședința noastră. Ne revedem mâine dimineața la ora 10. No, before closing, I have only to add uh, the timetable, sorry. Vreau doar să vă amintesc calendarul, termenul de depunere de amendamente, 19 octombrie la ora 12 în engleză, votul la Envi 7-8 uh, noiembrie și în comisia noastră în 7 17, în comisia responsabilă pe fond în 17 și ne vedem mâine. Mulțumesc!